și o comunicare. Domnul Carlos Jiménez Villarejo a uh, demisionat din Parlament începând cu 1 august 2014. În acest loc liber al domnului Jiménez Villarejo va uh, trebui uh, realocat statului membru căruia îi se cuvine. Vă urez tuturor drum bun și o vară frumoasă și îmi doresc de asemenea să părăsiți sala cât mai rapid ca să putem trece la explicațiile de vot și să le putem urmări cu toată atenția. Trecem acum la explicațiile de vot. Vă rog, stimate coleg, un punct de procedură. Domnule președinte, am toată înțelegerea pentru faptul că nu ați vrut să continuați cu această dezbatere mai încolo, dar am vrea să ne exprimăm uh, mulțumirea cu felul în care gestionați dumneavoastră plenara și vreau să le recomand uh, domnilor de sus din dreapta să se concentreze puțin mai mult, că atunci o să reușească să voteze. Trecem acum la explicațiile de vot. Mai întâi, în legătură cu propunerea de rezoluție cu privire la situația din Ucraina și va începe cu explicația domnul Tenek, care vorbește numele grupului său și de aceea va avea două minute timp de vorbire. Domnule președinte, grupul ECR se bucură de alegerea președintelui Polușenko, care